la, în acest moment cifra victimelor a ajuns la 4.000 aproape. Alte 6.500 de persoane sunt rănite. Am văzut imaginile din uh, această țară, haos în sate, străzi uh, rupte în două, clădiri colabate, căi de comunicare uh, distruse, spitalele supraaglomerate, lipsește curentul, monumente istorice sunt distruse definitiv și alimentele și apa sunt din ce în ce mai puține. Este un uh, cutremur cum n-a mai fost de sute de ani și sute de mii de copii sunt expuși uh, intemperiilor, au nevoie stringentă de ajutor și de aceea salutăm toate acțiunile de ajutor și apelăm la toate organizațiile internaționale caritabile să facă astfel încât ajutorul să ajungă cât se poate de repede la acești uh, oameni. Suntem cu gândurile noastre și cu toată compasiunea alături de uh, poporul nepalez căruia îi dorim o refacere grabnică doamne și domnilor, acum peste o săptămână a avut loc o catastrofă, o tragedie umanitară în Marea Mediterană în care au între 800 și 1000 de oameni, oameni care au fugit din calea războiului, a sărăciei, a persecuției. Au venit uh, spre Europa pentru a căuta un loc sigur aici. Știu cum vă simțiți dumneavoastră, cum mă simt și eu de altfel. Este este foarte, foarte ciudat și este chiar inexplicabil de ce lună de lună începem sesiunea plenară cu un moment de reculegere. Dar trebuie să ne gândim la acele victime, pentru că, iată, comemorăm uh, decesul lor, dar uh, în politică nu se schimbă suficiente lucruri pentru ca uh, situația să se schimbe. Am arătat deja la ultima sesiune plenară că sunt ca și dumneavoastră, cutremurat de faptul că se întâmplă din nou uh, astfel de uh, astfel de catastrofe și spuneam ultima dată că nu sper că nu va trebui că și de data aceasta să solicit un moment de reculegere pentru noi victime. Și iată, s-a întâmplat. Totuși, având în vedere situația dramatică și gândindu-mă la faptul că acest moment de recologere totuși este un proces special care până la urmă nu este o altceva decât o manifestare a respectului nostru față de victime. De aceea, Doamnelor și domnilor, vă rog să păstrăm un moment de reculegere și să ne ridicăm de pe locurile noastre pentru victimele uh, refugiate și oamenii din Nepal. Vielen Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Stimate colege, stimați colegi, vreau să aduc în discuție un aspect uh, care mi-a fost adus uh, la cunoștință de mai mulți colegi și care mi este